Există observații? Și acum o ultimă observație. În conformitate cu articolul 211, aliniatul 3, Comisia pentru afaceri constituționale propune interpretarea următoare a articolului 13, aliniatul 1 al regulamentului, în ceea ce privește candidaturile și prevederile generale. Dacă un singur vicepreședinte trebuie să fie înlocuit, în cazul în care nu există decât un singur candidat, acesta poate fi ales prin aclamare. Președintele dispune de uh, competența de a hotărâ dacă se uh, procedează la o alegere prin vot secret sau prin aclamare. Candidatul ales uh, înlocuiește vicepreședintul, președintele pe care, uh, pe care îl înlocuiește. Această interpretare este considerată a fi adeptată dacă nu există nicio observație pe marginea acesteia până la deschiderea ședinței plenare de mâine, 23